numeroase acte în cadrul procedurii legislative, conform articolului 78 din regulamentul Parlamentului. Pentru prima dată vom testa noul sistem electronic și vom semna unul dintre dosare, regulamentul privind securitatea alimentării cu gaz, prin intermediul semnăturii electronice. Titlurile actelor vor fi publicate în procesul verbal al ședinței de astăzi. Mai multe comisii au decis să lanseze negocieri